Okay. Good morning. Good morning. Bună dimineața tuturor. Vom începe lucrările în această dimineață și începem cu punctul 15 de pe ordinea de zi. Este vorba de modificarea regulamentului uh, cu privire la agențiile de rating de credit. Vom examina amendamentele. Dau cuvântul direct uh, raportorului Leonardo Domenici aș cere scuze, e obosită și a pronunțat numele greșit. Nicio problemă, doamnă președinte. Sunt în sală doar doi raportori din umbră. Nu știu, am putea să mai așteptăm ca măcar domnul Gozes să vină. Domnul Gozes e într-o reuniune, l-am sunat și ne-a spus că putem începe fără el. Nu avem uh, PP-ul, dar avem ALDE. Uh, cred că Filip va vorbi numele lui Pascal. Ashley aici. Deci avem totuși trei grupuri reprezentate și Jean-Paul a spus că putem să începem fără el. Bine. Atunci putem să începem. Cred că e nevoie să alocăm mai mult timp acestei dezbateri. Poate că nici nu va fi nevoie să epuizăm tot timpul alocat, dar vreau să spun că putem începe cu următoarele. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor de la comisie care și-au adus aportul cu toții la acest uh, proiect de raport. Totuși s-a depus uh, un număr considerabil de amendamente, munca a fost enormă, iar eu sper că după această discuție vom reuși să putem începe să elaborăm uh, amendamentele de compromis. Aceste amendamente de compromis vor reprezenta uh, aportul Parlamentului la amendarea acestui regulament. Degli Avem aici două categorii și m-am bazat, de fapt, pe amendamentele care au fost uh, prezentate. Văd că sunt aici șase chestiuni, șase uh, elemente, poate că altele se vor adăuga pe parcurs și, la momentul respectiv, vom aprofunda anumite subiecte. Bun. Deocamdată, trei aspecte, trei chestiuni le consider a fi foarte importante și care poate în același timp uh, sunt și mai problematice pentru că duc la anumite controverse. Să e vorba de notare, de rating în sine, ratingul datoriilor suverane și răspunderea civilă. Apoi, mai sunt alte trei teme pe care aș vrea să le abordez. Metodologia, conflictul de interese over-reliance. Și cred că în acest sens o să fim în stare să găsim un compromis. Mai întâi, fără a ne lansa într-o dezbatere mult prea generală, aș dori să mă refer la această temă a datoriei suverane. Acest nou regulament poate reprezenta un pas înainte semnificativ, dar cu condiția ca noi să fim în măsură să tratăm în mod eficient și să fim în măsură să găsim un răspuns valabil la problema evaluării și a gradului de fiabilitate și de credibilitate pe care îl, poate oferi, uh, țările, îl pot oferi țările Uniunii Europene. Și în acest sens, dacă îmi permiteți, aș dori să Mă refer la propunerea care a fost uh, formulată în acest sens. Și anume, agențiile de rating pentru datorii, datoriile suverane. Știu că uh, numeroși colegi, și de fapt acest lucru a reieșit din întrunirile cu raportorii din umbră, au exprimat anumite rezerve, îndoieli în ceea ce privește această propunere. Lucru legitim, evident, dar în același timp aș dori totuși să explic care este sensul acestei propuneri. Și, bineînțeles, asta nu pentru a repeta în mod inutil același lucru, ci pentru a încerca să explic sensul uh, cercetării noastre comune pe care trebuie să o desfășurăm pentru a găsi rezultate. Din punctul meu de vedere, modul în care sunt evaluate și notate datoriile suverane reprezintă, aș spune, un aspect aparte, specific și nu trebuie să pierdem din vedere această particularitate. Impactul unei astfel de evaluări, unui astfel de rating asupra unei datorii suverane nu este același ca și impactul unei alt tip sau unei alte forme de uh, rating. De aceea, cred eu că ar trebui să avem o reglementare specifică pentru uh, notarea, pentru evaluarea acestei datorii suverane. Propunerea de a interzice un astfel de tip de uh, rating uh, poate fi pusă în corelație și cu un alt, o altă propunere care ne-ar permite să creăm o entitate publică, autoritate publică, autonomă, independentă, uh, și care ar avea drept misiune tocmai efectuarea acestui rating al uh, datoriilor suverane. Unii colegi s-au opus unei astfel de idei, au exprimat anumite obiecții pe care, evident, trebuie să le luăm în considerare pentru că aveau senzația că această interdicție ar limita libertatea de evaluare, libertatea de uh, uh, analiză în domeniu. Și cred că da, astfel de argumente sunt importante, însă nu sunt neapărat pe deplin întemeiate. Mai ales dacă ne gândim la aspectul acesta specific, uh, deosebit, al impactului în astfel de rating asupra datorilor suverane și uh, dacă ne gândim la faptul că am putea să schimbăm total acest raționament Uh, și acesta, această argumentație bazată pe libertate. Am putea să uh, exprimăm lucrurile altfel. Dacă un stat își dorește să obțină un rating din partea unor agenții de rating private, foarte bine să o poată face. Dar dacă el preferă să încredințeze această misiune doar unei entități publice, autonome și independente, să aibă și această posibilitate. Și noi să creăm această entitate. Și cred că aici avem un aspect deosebit de important. Informația, în orice caz, poate fi furnizată atât investitorilor cât și altor uh, beneficiari de către această entitate publică independentă. Iar în acest caz investitorii ar avea posibilitatea să se adreseze, dacă doresc, unei agenții de rating uh, privată pentru a solicita o misiune de evaluare a datoriei suverane respective. Însă acest aspect trebuie să fie considerat într-un context și observat și din, dintr-un alt punct de vedere, dintr-un alt unghi. Am, am putea respinge eventual această propunere de evaluare, uh, faptul că am putea respinge această propunere de evaluare a datoriei suverane nu înseamnă că nu trebuie să avem posibilitatea de a crea o astfel de entitate publică, autonomă, independentă, care să poată să aibă uh, astfel de misiuni și asta în contextul instituțional uh, european existent. Iar scopul unei astfel de entități ar fi doar evaluarea și ratingul datoriilor publice pentru statele membre ale Uniunii Europene. Și în acest sens, cred eu că există un amendament foarte interesant înaintat de colegul nostru Feio, amendamentul 380, Uh, referitor la Autoritatea Europeană în materie de datorii, care merge cam în aceeași direcție cu, cele, uh, cu ideile pe care le-am propus eu. Iar principiul de bază asupra căruia doresc să insist este că în cazul în care ar exista o evaluare a datoriilor suverane, principiul de, care se aplică este că e nevoie de o pluralitate de voturi uh, și uh, uh, trebuie să existe și posibilitatea de a compara datele, în așa fel încât evaluarea să fie cât mai fiabilă cu putință. Și e un principiu care se aplică atât în sfera publică cât și în sfera privată. Acum, referitor la crearea unei entități care ar putea să aibă aceste trăsături și care ar putea, care ar putea să îi se încredințeze astfel de misiuni, e bine, eu consider că un rol foarte important care trebuie îndeplinit în mod direct sau indirect de către Banca Centrală Europeană este o contribuție la o astfel de entitate. Și am discutat ieri cu Mario Draghi, după uh, dialogul monetar pe care l-am avut noi în comisie, am uh, discutat cu dumnealui pe această temă și uh, ar trebui să avem noi ca Parlament posibilitatea să reacționăm la propunerea sa într-un termen de trei săptămâni. Ce vreau să spun în continuare, având în vedere etapa actuală în ceea ce privește Banca Centrală, actuală, Banca Centrală Europeană și sistemul acesta pe care îl avem de bănci naționale, centrale europene, putem spune că avem suficiente de date la dispoziție pentru a evalua datoriile suverane în cadrul în cadrul ECAF. Uh, și unele amendamente care au fost înaintate se referă la acest cadru. Astfel, sunt convins că avem posibilitatea de a utiliza prin intermediul ECAF, prin intermediul Băncii Centrale Europene, prin intermediul băncilor centrale, să utilizăm deci toate datele pe care le avem la dispoziție, lucru care ne va permite să mergem în sensul indicat de foarte multe amendamente ce au fost înaintate Uh, și deci ne-ar permite să facem apel la dezvoltarea anumitor criterii specifice de evaluare care să fie definite în cadrul instituțiilor europene. Și acest lucru este cerut în foarte multe uh, amendamente. Mai ales colegul nostru Confan a cerut acest lucru, dar și alții. Eu sunt convins că o pluralitate de opinii uh, Uh, ar permite astfel să contracarăm efectul ciclic pe care îl au anumite evaluări, anumite ratinguri, așa cum s-a văzut în trecut uh, referitor la datoriile suverane. Însă în acest context, eu consider de asemenea că este important să ținem seama de anumite contribuții și să plecăm pe ideea unui compromis, să utilizăm drept bază de lucru anumite amendamente, precum cele introduse de domnul Clintz, de domnul Gosles și de alții, referitor la posibilitatea de a pre prevedea un calendar provizoriu sau poate chiar un, un calendar mai ferm în ceea ce privește uh, ratingul datoriilor suverane. Iată, deci, observații pe marginea punctului de plecare. Am încercat să vă explic cât mai bine punctul meu de vedere, însă consider că în amendamentele pe care le-am explicat, le-am citat, există contribuții importante care ne vor permite să găsim uh, uh, niște compromisuri. Acum, iată că ajung la cel de-al doilea aspect, al doilea punct, care poate pune mai multe probleme, care e poate mai controversat și asupra căruia discuțiile sunt în curs, e vorba de ratinguri. Unii colegi propun să înlăturăm să înlăturăm această posibilitate de rotație, de uh, evaluare prin rotație pe care o au în mod periodic agențiile de rating. Uh, și sunt de acord, având în vedere propunerea de regulament făcută de către comisie, e evident că acolo există anumite aspecte mult prea complexe, lucru care îngreunează aplicarea. Dar, în ciuda acestui fapt, eu cred că este misiunea noastră în calitate de Parlament să facem un efort în așa fel încât să indicăm anumite soluții, posibilități alternative care ne-ar permite să menținem principiul de bază care se află la baza propunerii făcute de către Comisie ceea ce ar însemna că am avea o deschidere mai mare a piețelor și am avea mai multe posibilități de concurență, uh, care în momentul de față nu există. Eu cred că trebuie să găsim răspunsuri la toate aceste uh, întrebări și, după părerea mea, avem două posibilități. O primă posibilitate, așa cum au propus câțiva colegi, spre exemplu, uh, amendamentele domnului uh, Thomas Mann, uh, Pascal Confin, doamna Bowles, dar și propunerile făcute în parte de Consiliu, ar fi, deci, spuneam, o primă cale și anume să lansăm o schimbare a perioadei prevăzută pentru rotație care ar putea să fie supus anumitor condiții specifice și în acest sens bazându-ne pe criteriile de crut și postas, pe care vreau să vi le amintesc în ceea ce privește limitele de concentrare a numărului, de, deci numărul de ratinguri uh, pe cap de emițător, e bine, uh, Cred că am putea să mergem în această direcție. O a doua posibilitate ar fi să avem un sistem alternativ care să mențină scopul uh, inițial dorit prin această rotație, dar combinând mai multe propuneri. Mă gândesc, spre exemplu, la amendamentul domnului Gozes 264, care introduce posibilitatea de a avea o procedură de uh, cerere de ofertă pentru alegerea și selecționarea agențiilor de rating. Uh, Mă gândesc și la ar, uh, amendamentul 265 al domnului Fox în ceea ce privește concurența și 268 al domnului Clins referitor la emitenții care au uh, mai multe ratinguri pe care le realizează. Și am putea avea posibilitatea să extindem acest lucru și la agențiile mai mici. Dar în acest sens ar trebui să avem o definiție mai precisă a ce înseamnă o agenție de rating mai mică. Și atunci am putea să ne gândim eventual și la posibilitatea de a introduce o obligație, și anume două ratinguri pentru produsele mai complexe, Uh, iată, aceasta ar putea fi o direcție în care ne-am putea lansa. Pe de o parte, orientarea care este deja propusă de către comisie cu anumite modificări sugerate de anumiți colegi sau, dacă nu, o a doua cale, am putea avea soluții alternative, dar care să respecte obiectivul inițial și anume o deschidere a piețelor către mai, o concurență mai sporită, mai uh, amplă. Și în acest sens merg și mai multe amendamente din partea colegilor. Și iată că acum ajung la cel de-al treilea aspect, care e mai controversat, și anume introducerea principiului de răspundere civilă, responsabilitate civilă pentru aceste agenții de rating. În acest caz, câțiva colegi au propus să respingem principiul inversării sarcinii probei, și anume agențiile de rating să trebuiască să aducă dovada afirmațiilor lor. Aici eu v-aș sugera să dăm dovadă de prudență. Evident, e un lucru care încă mai poate fi discutat, dar această propunere de a inversa sarcina probei uh, Uh, se întemeiază în acest caz pe un concept care ar trebui poate să fie examinat mai îndeaproape. Faptul că noi am plecat din start de la ideea că ar exista o asimetrie a informației, deci uh, furnizării informației către investitor sau către agenția de rating și asta ar putea să ducă la o, o adoptare unui astfel de principiu, inversarea sarcinii probei, e bine, rămâne de, de văzut uh, dacă într-adevăr am putea avea un efect uh, concret în ceea ce privește activitatea anumitor agenții de rating. Dar asta nu înseamnă în același timp că această propunere uh, nu poate fi examinată. Eu consider că am putea poate să o formulăm mai bine și să menținem ideea de bază, principiul de bază. Cred că am putea introduce un principiu pe baza căruia agenția de rating, în momentul în care este la curent de anumite neglijențe, de erori grave, dacă ea nu, res, nu respectă un, acele condiții prevăzute la anexa 3 ale regulamentului sau dacă agenția respectivă se îndepărtează de, de obligația sa principală și anume de uh, loialitate și de uh, due diligence. E bine, să existe cazuri uh, diferite de cazurile în care, de fapt, agenția nu poate să fie considerată a fi vinovată. E adevărat că aici sunt cazuri juridice complexe și trebuie să vedem care va fi și evaluarea unor experți competenți în domeniu, în așa fel încât să putem avea niște uh, dezbateri mai aprofundate, eventual și cu Comisia Jurii. Dar dacă vrem să lăsăm deoparte acest principiu, atunci ar trebui poate să mai adăugăm și altceva, și anume că investitorul uh, trebuie să aibă la dispoziție suficiente elemente, suficiente informații detaliate Însă e adevărat că ar putea să existe și anumite indicii care să-i permită eventual să deducă, dacă, să, să, să în, subînțeleagă uh, cazurile în care agenția nu și-a respectat misiunea. În orice caz, indiferent ce ar fi, noi suntem de părere că agenția trebuie să fie cea care să dovedească că ea a analizat toate informațiile pertinente pentru a realiza ratingul respectiv și că a respectat și metodologia în vigoare. Și, de asemenea, consider că mai trebuie dovedit și faptul că informațiile pe care le obținuse, le obținuse din surse fiabile și independente. Și subliniez acest ultim, ultim aspect, ultim punct. În ceea ce privește dovada unor surse fiabile și independente. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, acest lucru ar permite să ne-ar permite nouă să, aliniem, să ne aliniem uh, propunerea cu legislația americană, Dodd-Frank Act. Și acest lucru ar putea să fie un aspect uh, interesant, important, demn de luat în considerare. Mai mult decât atât, propunerea referitoare la răspunderea, la responsabilitatea civilă ar putea să fie ulterior în, întărită, consolidată, detaliată prin introducerea unor principii mai clare, și anume armonizarea uh, legislației în domeniu, dreptul aplicabil și legislația care poate fi invocată în funcție de uh, fiecare stat membru. Deci aici ar putea fi instrumente, fi vorba de instrumente, instrumente financiare care să fie înregistrate cu verificarea titul, titularului în momentul în care există uh, un act de uh, cumpărare și am putea avea și o legătură mai clară între autoritatea de supraveghere și autoritățile juridice la nivel național. Aspect deosebit de important din punct de vedere al schimbului de informații. Și, în al treilea rând, am putea avea introducerea unui principiu de responsabilitate proporțională uh, ceea ce înseamnă că ar trebui să facem o distinție clară între diferitele cazuri concrete, între diferitele prejudicii, să avem o distinție clară între un investitor instituțional, un investitor neinstituțional și așa mai departe. Am putea vedea care este răspunderea și partea de răspundere care revine și investitorului. Acum, Acestea erau observațiile referitor la responsabilitatea civilă și ideea de a nu respinge posibilitatea de a inversa sarcina probei. Uh, în seama agenției de rating. Dar poate că ulterior ar trebui să definim lucrurile mai bine, să clarificăm anumite aspecte în ceea ce privește modul concret în care se va aplica acest principiu. Și acum, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt, aș dori să mă refer la trei puncte, trei puncte pe care le-am amintit deja, le-am evocat de la bun început. Deci, over-reliance, metodologia și conflictul de interese. Aici, mai rapid și mai succint. Eu consider că, plecând de la aceste trei puncte, posibilitatea de a găsi un acord e destul de mare. Așa că în etapa actuală, în stadiul actual, va fi mult mai ușor să găsim puncte de convergență pe marginea acestor trei teme, trei aspecte, mai ales în ceea ce privește over-alliance. Eu cred că aici suntem destul de uh, clari în ceea ce privește conținutul, obiectivele ce trebuie atinse. Eu aș sugera în plus să luăm în considerare și amendamentul numărul 4 din documentul care uh, reia avizul Băncii Centrale Europene referitor la acest concept de over-alliance în cadrul activităților de rating. Acolo există sugestii foarte interesante. Mă gândesc de asemenea și la faptul că ar fi foarte interesant să ne aplecăm asupra unei posibilități și anume să, pres- să scurtăm termenele de tranziție, de perioade de tranziție pentru punerea în aplicare concretă a acestui principiu a scăderii uh, uh, over alliance prin revizuirea legislației și prin revizuirea, reexaminarea legislației în vigoare. Eu aș propune aici un termen de șase luni. Domnul Gozdes a propus trei ani. Eu cred că pe acest punct ar fi poate bine să ajungem la un compromis. Însă doresc să subliniez că în ceea ce privește Over Alliance, eu cred că faptul că această dezbatere există și se concentrează pe rolul și modul de funcționare al agențiilor de rating în anumite condiții, acest lucru ar putea să ducă de la sine la o redefinire a misiunilor pe care le încredințăm agențiilor de rating, din partea întreprinderilor și din partea altor actori instituționali. Uitați-vă la cazul recent din Danemarca. În, aici nu e vorba doar de o sancțiune uh, pentru agențiile de rating, ci mai degrabă e vorba de punerea la punct a unei autonomii de evaluare, a unei autonomii de rating pentru din partea uh, investitorilor. Iată, deci, câteva idei de bază care se află la, în miezul acestui regulament. Acum, în ceea ce privește metodologia, cred că și aici acest aspect este foarte important. El ne îngrijorează și este legat și de transparența necesară. Aici m-aș referi, dacă îmi permiteți, la faptul că în momentul de față discuția este destul de avansată, nu numai în Europa, dar și în Statele Unite. Un uh, Eveniment recent demonstrează că s-a lansat o scădere a, ratingul anum, pentru, a ratingului pentru anumite bănci americane și deci există această posibilitate de revizuire a ratingului în scădere. A existat o reacție destul de puternică în acest sens, pentru că trebuie văzute care sunt criteriile ce sunt utilizate pentru a putea pronunța o astfel de uh, scădere a ratingului. Acum, în ceea ce privește metodologia, eu cred că va fi posibil să găsim puncte de convergență, însă va trebui să vedem care va fi și rolul ESMA, Agenției, Agenției Europene de Supraveghere a Sistemului Bancar. După părerea mea, ar trebui să fie un rol de verificare și nu o, o atribuire a notelor. Uh, eu cred că în acest sens sunt de acord cu amendamentele înaintate de domnul Gozes. Consider de asemenea că există o convergență destul de aprofundată. Evident, mai sunt elemente de detaliu ce trebuie clarificate, asta e evident. Spre exemplu, indiciul european de uh, rating din partea uh, Autorității Europene de Supraveghere a Sistemului Bancar. Dar cred că ar trebui să mai analizăm câteva amendamente, amendamente care ar putea uh, să sugereze că e nevoie de anumite criterii specifice uh, care să fie luate în considerare în momentul în care se încredințează o astfel de misiune de rating. Uh, trebuie luate în considerare criterii precum riscurile pentru mediu, iar amendamentul înaintat de domnul Confan și domnul Portaș merg în acest sens, referitor la utilizarea principiului de probabilitate de default. Acum, în ceea ce privește conflictul de interese, cred că aici e posibil să conlucrăm în mod pozitiv, pentru că amendamentele, de fapt, merg în aceeași direcție, și anume sporirea transparenței, depășirea anumitor praguri în momentul în care există o participare încrucișată a anumitor acționari, propunerea comisiei și anume de a avea un prag de 5%, bazându-ne și pe un amendament care fusese prezentat, am putea avea posibilitatea de a găsi un compromis un compromis referitor la aceste interdicții de fuzionare și așa mai departe. Și interdicțiile acestea fusese deja anunțate de către domnul comisar Barnier, chiar înainte de prezentarea oficială a acestui nou regulament. Însă s-a renunțat la această idee în ultima clipă, în momentul în care s-a făcut această prezentare oficială. Deci, iată, dragi colegi, îmi cer scuze, poate am făcut o prezentare prea lungă. Poate că mai sunt încă anumite lacune în raportul meu în momentul de față, dar cu siguranță dumneavoastră veți avea ocazia să reacționați și eventual să umpleți anumite goluri, să uh, corectați anumite erori. Însă, în încheiere, dacă îmi permiteți, aș vrea să am o, o analiză, aș spune eu, mai generală, mai de context. Putem spune pe ansamblu că această chestiune a agențiilor de rating e o temă foarte sensibilă. Avem divergențe de opinii din punct de vedere politic și acest lucru s-a constatat recent pe durata unor dezbateri electorale și cu natură politică recent. De asemenea, există și o anumită sensibilitate din partea opiniei publice față de o astfel de temă. De aceea, noi, în calitate de Parlament European, având în vedere că noi reprezentăm opinia publică europeană, Avem, deci, datoria de a aduce răspunsuri la aceste întrebări, răsp răspunsuri care să fie inovatoare, echilibrate, rezonabile. În același timp, nu trebuie să ne asumăm riscul de a da impresia că noi, prin contribuția noastră, de fapt, nu schimbăm cu nimic cadrul și situația actuală și că tendința ar fi să lăsăm lucrurile exact așa cum sunt. N-ar fi bine, n-ar fi pozitiv să dăm o astfel de impresie. Mai ales având în vedere ambianța politică actuală. Mulțumesc! Diecen. Mulțumim! Uh, mulțumim, Leonardo! Uh, știu că există oameni care trebuie să plece și să voteze. Nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Ashley Fox, de exemplu, trebuie să plece să voteze la o altă comisie. Așa că haideți să lăsăm să intervină el uh, primul. Mulțumesc pentru înțelegere, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Dominici, pentru activitatea pe acest dosar. Ați spus că agențiile de rating, de credit, uh, au devenit oarecum uh, sensibile politic. Cred că este adevărat, dar nu ar, cred că ar trebui ca noi politicienii să dăm vina pe agențiile de rating pentru faptul că guvernele cheltuiesc prea mulți bani. Motivul pentru care am ajuns unde am ajuns pentru că agențiile de uh, rating au putere, par să aibă putere asupra guvernelor, e din cauza că guvernele au cheltuit prea mult, s-au pus într-o poziție vulnerabilă, au uh, împrumutat prea mult pentru prea mult timp. Acest lucru e valabil pentru Regatul Unit, precum și pentru orice alt stat vizat. Acum guvernul încearcă, încearcă să iasă din încurcătură. 13 ani Practic, uh, nu am făcut altceva decât să ne băgăm în încurcătură. Nu dau vina pe agențiile de rating și nu cred că uh, toți politicienii ar trebui să facă asta. Nu e vina agențiilor de rating că acum guvernele se luptă să se autofinanțeze. Datoria suverană reprezintă una din problemele despre care eu cred că um, nu ar trebui ca agențiile de rating de credit să nu mai facă rating pentru guverne. Ba din potrivă, eu cred că teama de a nu fi retrogradat este motivul pentru care guvernul din Regatul Unit are o abordare atât de fermă în ceea ce privește cheltuielile și datoria. Și alte guverne europene o urmează exemplul. Și așa ar trebui să facem cu toții, să cheltuim mai puțin și să împrumutăm mai puțin. Și mă tem că nu sunt de acord, de acord cu niciun fel de, crea, de creare a unui organism european care să aibă abilitatea să noteze țările europene. Sunt convinsă că dacă asta ar exista acum, toate țările europene ar avea un rating AAA, pentru că acest organism public ar fi finanțat de comisie și ar fi presiuni politice asupra lui. Nu ar fi un organism independent și de, nu ar fi deloc credibil. Însă, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți uh, ratingul nesolicitat și ce se întâmplă cu acesta. Cred că ar trebui să se ofere rating nesolicitat când sunt închise piețele și aș sprijini o propunere în această direcție. Să se facă un rating pe, da, pe datoria suverană după ce se închide piața la New York vinerea și înainte de a se deschide lunea în uh, Orientul uh, îndepărtat. În ceea ce privește principiul rotației, sunteți, uh, sunteți Uh, aveți dreptate, domnule Domenici, mă scuzați, nu există sprijin uh, la alte instituții de, pentru, cu privire la acest lucru. E un consens cu privire la competiție care trebuie să crească, dar uh, problema rotației este complexă, este împotriva conlucrării forțelor de piață și nu ajută pe absolut nimeni. Cred că ar trebui să analizăm o propunere cu privire la sporirea concurenței. Să discutăm și cu Consiliul despre asta. Se poate ca în cazul în care se utilizează două sau trei agenții de rating, una să fie mai mică. Dacă utilizăm limita de 2% aleasă de mine, sau prin comparație cu limita de 20% uh, propusă de uh, domnul Clint, uh, trebuie să vedem care sunt diferențele. Sau putem să lăsăm totul la atitudinea AEVMP. și să existe posibilitatea de a face o propunere cu privire la concurență. Știu că Consiliul nu e prea dornic să facă asta, prin urmare, compromisul va fi unul de ordin uh, general. Cred că agențiile de rating de credit ar trebui totuși să noteze faptul că status quo-ul duopolului, sau oricum s-ar spune în latină norme de 2,5, Uh, presupune, până la urmă, obligația de a spori concurența. În ceea ce privește răspunderea civilă, eu nu cred că e, e vreun beneficiu există vreun beneficiu de pe urma modificării regimului cu privire la răspunderea civilă. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca statul membru să aibă un sistem de răspundere civilă, dar până la urmă statele membre trebuie să fie cele care uh, determină normele de uh, despăgubiri, compensări și așa mai departe. Domnule Domenici, oare ați menționat problematica ratingului terțelor state? E o problemă îngrijorătoare. Există un regim subliniat de domnul Clint în uh, raportul său și cred că avem nevoie de o perioadă mai lungă de trazi- tranziție. Și să fim foarte precauți, să nu impunem acest uh, regim jurisdicției uh, terțelor state, pentru că impactul ar putea să fie considerabil asupra capitalului pe care trebuie să-l dețină companiile companiile și băncile deja au suficiente probleme cu obținerea și reținerea capitalului și nu vrem să le îngreunăm viața. Mulțumesc, doamnă președinte, că m-ați lăsat, lăsat să intervin primul și uh, aștept reacții. Mulțumesc, spune președinta, nu avem, uh, nu e în sală raportorul uh, din umbra al PP, dar îl reprezintă cineva pe Jean-Paul Gozes, dacă bine am înțeles. Dumneavoastră. A, și vreți să vorbiți mai târziu. Wolf Klintz are atunci cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu introducerea lui uh, uh, Leonardo Dominici, dar și cu ceea ce a spus Ashley Fox, că e un subiect foarte sensibil politic și fiindcă e foarte politizat, trebuie să nu devenim uh, emotivi și să nu lăsăm ghidați de emoții în deciziile pe care le luăm să rămânem cu picioarele pe pământ. Uh, Domenici are dreptate când spune că statele membre nu sunt în dificultate din cauza că ratingul este prost și din cauza faptului că s-au supraîndatorat. Dar tot uh, adevărat este și faptul că datoriile uh, la care s-a ajuns sunt din cauza crizei globale și criza globală a fost parțial declanșată de ratingurile false, nu-i așa? Deci avem aici o problemă generalizată. Și o să menționez punctele în ordinea în care au fost prezentate de domenicii. De exemplu, în ceea ce privește tema datorilor suverane. nu prea pun preț pe interdicția unui rating nesolicitat. Mi se pare că problema dat datoriei suverane se leagă de uh, problematica over-reliance, a supra dependenței. Și dacă soluționăm această problemă, atunci uh, poate că reușim să detenționăm lucrurile în ceea ce privește notarea datoriei suverane. În niciun caz, uh, răspunsul nu ar fi ceea ce a sugerat raportorul, și anume o agenție de rating independentă, crearea acesteia, pentru că o agenție de rating publică independentă nu va fi niciodată independentă, ci mai devreme sau mai târziu va fi influențată și constrânsă politic. Sunt însă de acord cu raportorul când spune că avem instituții care trebuie să Uh, monitorizeze bonitatea statelor, că e FMI, că e vorba de băncile naționale, că e vorba de Banca Centrală Europeană. Avem instituții uh, care au astfel de prerogative și am putea, dar dacă am oferit aceste prerogative BCE, uh, s-ar putea ajunge la probleme mai târziu, la conflicte mai târziu, cu privire la corectitudinea în care, cu care a fost notat un stat. Și cred că asta ar zgudui din temelii BCE. Colegul Feo uh, dorește să creeze o agenție cu privire la notarea uh, îndatorării publice în Europa, dar nu cred că astfel se rezolvă problema. Nu a trebui să ne împușcăm singuri în picior cu problema creării sau nu a agențiilor de rating. Un alt subiect menționat de Ashley Fox este uh, problema rotației. Nu sunt adeptul rotației și înțeleg care este problema cu lipsa de concurență. Am discutat din nou cu uh, Um, mari finanțiști și în Germania s-a constatat că agențiile de rating au uh, anunțat că își vor dubla prețul la aceleași servicii oferite până acum, ceea ce înseamnă foarte clar că se utilizează poziția de monopol și se face abuz nu e deloc uh, frumos ce se întâmplă, dar, de cealaltă parte, nu știu dacă principiul rotației cu modificarea calendarului așa cum a propus Comisia, reprezintă o soluție optimă. Eu cred că acolo unde există mai mult de două agenții de rating, unde sunt utilizate mai, mai mult de două notări, să propunem să uh, existe în acel trio sau în duo o agenție de notare care este mai mică și care nu a acaparat total piața. Al treilea punct se referă la răspundere. Fapt. Prin comparație cu domnul Ashley și în concordanță cu ceea ce a spus raportorul, cred că ar trebui să includem ideea răspunderii, dar ținând cont de principiile statului de drept și principiile sistemului uh, juridic din fiecare stat în parte. Prin urmare, nu trebuie să avem o uh, sarcină a probei inversată. Cel care face o acuzație trebuie să uh, aibă mai multe dovezi care să genereze o sentință foarte clar vreau să spun că nu vrem să pedepsim agențiile de rating pentru că oferă o notare falsă sau mai puțin bună. De fapt, vrem să le pedepsim, mă rog, să uh, le facem să-și asume răspunderea în momentul în care nu respectă acele norme uh, care vor intra în vigoare odată ce actul normativ în cauză va fi implementat. E vorba așadar despre conflictele de interese care ar putea să apară. Cam asta ar fi situația în momentul în care Uh, s-ar analiza modul în care sunt notate produsele financiare structurale. Uh, dacă, de exemplu, am fi avut uh, acest act normativ în momentul în care au fost notate acele servicii financiare, am fi putut să mergem în instanță. Oricum, ideea pe viitor ar trebui să fie că o încălcare a actelor normative, o încălcare a toate regulilor sunt lucruri care pot fi aduse în instanță în funcție de jurisdicție. Și trebuie să ținem cont că avem totuși 27 de state membre și sistemele juridice diferă. Prin urmare, trebuie să estimăm că nu vom avea o, o bază juridică um, omogenă în viitorul apropiat. În ceea ce privește depend, supradependența față de agențiile de rating, over-reliance, cred că la punctul 4 raportorul ne spune că BCE trebuie să ofere un uh, exemplu bun. Da, BCE însă scrie că agențiile de rating trebuie utilizate și le chiar numește. Bine, nu, le num- nu numește doar trioul mitic al agențiilor uh, de rating, numește și, de exemplu, agenția de rating din Canada, dar BCE menționează acest lucru. Și trebuie să vedem cum uh, anume trecem peste asta, cum facem ca acei investitori, în special cei instituționali, își vor asuma răspunderea și dacă nu o fac, atunci noi să le spunem cel puțin în baza căror notări să își ia deciziile. Că vom avea un termen de șase luni sau de trei ani, că se va vota opinia lui Gozei sau lui Dominici. Astea sunt lucruri care deocamdată mai pot să aștepte. La capitolul metodologie. Comisia a clarificat puțin lucrurile. Nu e vorba despre verificarea conținutului de către AVMP, nu, e vorba despre procedură și dacă se modifică metodele, atunci aceste modificări trebuie să fie comunicate a EVMP, după care această organizație să aibă timp de o lună să reacționeze și dacă nu reacționează, atunci se consideră aprobată modificarea. Mi se pare o formulă bună. Cu privire la Euroex, uh, trebuie să facem tot posibilul pentru ca modelul de afaceri uh, uh, ales să fie optim. Dacă, de exemplu, am un model de abonat, asta înseamnă că doar cei abonați uh, primesc rezultatul notării agenției de rating și atunci nu putem spune că rezultatul va fi publicat. Deci trebuie să vedem exact cum anume va decurge publicarea rezultatului, să nu creăm un model de funcționare nefezabil. Și un ultim aspect Aici e vorba de conflictul de interese și de participarea la notare. S-au spus deja multe și sunt de acord că ar trebui să facem tot posibilul să nu se ajungă la o participare care controlează și care influențează într-o măsură exagerată. Dacă cineva participă, la, atunci să vedem ce se întâmplă cu marja de 5%. Mă deranjează faptul că terțele state în uh, ultimii ani nu au fost tratate cum trebuie la acest capitol cu privire la um, luarea la cunoștință a reglementărilor care există în cazul acestora. Să știți că lucrurile s-au schimbat, comisia e de altă părere. Există pericolul ca ratingul din terțele state făcut de agenții avizate să fie unul care să ne poată pune probleme și din acest motiv se ajunge la o distorsionare a pieței, iar de cealaltă parte Europa, și aici o spun eufemistic, uh, dacă Europa vrea să fie protejată sau, de fapt, izolată de restul lumii, construiește în jurul său o cetate în care va fi prizonieră și uh, e trist dacă se întâmplă asta. De la bun început, raportorul a încercat să îi implice pe raportorii din umbră în aceste dezbateri și schimbul de informații a fost foarte, foarte bun. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Filip You, uh, as you said, uh... Mulțumesc foarte mult. După cum spuneați, eu îi țin locul lui Pascal. În primul rând vreau să spun că sunt de acord cu ce a spus Wolf, raportorului. Îi mulțumim că i-a implicat pe toți raportorii din umbră și că a oferit o bază foarte bună pentru activitatea viitoare. Ashley a făcut o serie de comentarii de natură politică și o să fac și eu același lucru. M-am cam săturat de dezbaterea asta în care cineva dă vina pe altcineva. Unii spun că această criză este provocată de agențiile de evaluare a riscului de credit, alții spun că este provocată de o proastă gestionare la nivel guvernamental. M-am cam săturat, pentru că e cam greu să susții oricare din cele două afirmații. Ashley spunea că e nevoie de agențiile acestea de evaluare a riscului de credit să mențină onestitatea la nivelul guvernului, dar întreb cine va menține onestitatea la nivelul agențiilor. Dacă agențiile ar fi formate din supraoameni, iar guvernele ar fi formate din oameni plini de greșeli, ar fi o chestie, dar sunt oameni și colo și colo. Așa că nu trebuie să avem să ne preocupe neapărat să menținem guvernele oneste și agențiile nu. Haideți să facem față situația. Și fiecare a avut un rol de jucat. Nu sunt ele de vină pentru că unele țări au fost prost gestionate, dar au contribuit pentru că au spus că țările respective nu au riscuri și dintr-o dată vai s-au trezit și au zis am greșit, am făcut o greșeală. Eu nu aș acorda un cec în alb unui guvern, dar n-aș acorda un cec în alb niciun, niciunei agenții de evaluare a riscului de credit. Iată de ce suntem aici. Ideea de a avea o agenție publică de um, evaluare a riscului de credit și faptul că ne bazăm prea mult pe ele, um, ideea este că ar trebui să alegem dacă eliminăm rolul acestor agenții și anume că ele furnizează un bun comun care evaluează riscul de incapacitate de plată al unui potențial creditor dacă rolul acesta devine quasi-oficial, atunci trebuie să ne gândim la opțiuni cum ar fi o fundație sau o agenție publică de evaluare a creditului de a riscului de credit. Dacă ă, eliminăm acest rol, atunci impactul agențiilor va fi mai puțin. Și aici există o legătură și mă voi referi la propunerile făcute de Ashley și Wolf, adică de uh, accentuarea concurenței. Dacă reducem rolul lor oficial și crește concurența, atunci o să ajungem la un bun echilibru. Ce să mai spun aici? Amendamentul lui Hugo Feo apropo de Agenția Europeană. Nu sunt de acord cu Vol, sunt de acord cu Vol, dar nu cu concluzia lui. Se pune problema aici a punerii în aplicare a euroobligațiunilor. Dacă avem nevoie de acest lucru dacă vrem să menținem Europa Unită. Probabil că vom ajunge, ajunge acolo și trebuie să discutăm. Și încă alte câteva puncte despre care avem păreri foarte puternice și le o să le trec în revistă foarte repede. Considerăm că trebuie să trecem de la un sistem de notare cu litere la unul cu cifre, pentru că sunt inginer de meserie și înțeleg mai ușor cifrele. Cifrele sunt ceva ce lumea înțelege, nu literele astea, care au foarte multe simboluri, care nu sunt întotdeauna binevenite. În ce privește metodologia, și cred că și raportorul s-a referit la lucrul acesta, Trebuie să ținem seama de o serie întreagă de riscuri, trebuie să ținem seama de riscuri care au fost subevaluate, subestimate în trecut, inclusiv riscul de mediu. Și știm foarte bine că riscul de mediu uh, este de foarte multe ori, pune de foarte multe ori sub semnul întrebării sănătatea firmelor. Ne gândim la ce s-a întâmplat în Thailanda. Inundațiile, inundațiile respective uh, au pus capăt uh, anumitor tipuri de uh, afaceri uh, care nu mai funcționează nici măcar în momentul acesta. Eu știu, uh, echipamente electronice, discuri dure și așa mai departe. Trebuie să ținem cont și de aceste riscuri. Riscurile fundamentale uh, sunt uh, riscul de mediu, este un risc economic, este un risc fundamental și trebuie să-l avem în vedere. Cerințele de transparență uh, credem că nu trebuie să fie limitate numai la instrumentele financiare structurate, ci la toate instrumentele financiare. Hotărârea trebuie luată de un comitet comun de investitori și de emitenți, pentru că aici este, de fapt, esența problemei agențiilor de evaluare a riscului de credit. Deci toate aceste lucruri, un rol mai mic pentru oficial pentru agenții, concurență mai mare, un model de plată care să ducă la independența agențiilor de evaluare a riscului de credit uh, față de emitenți, atunci agențiile vor fi ceva mai oneste. Vrem uh, să comisia să studieze toate tipurile de alocări și toate modelele de alocare a plății? Mm. Ce nu vrem uh, noi este să se amestece agențiile acestea în politică, adică în momentul în care agențiile dau așa rețete politice. Nu vrem acest lucru, toată lumea are rolul, un rol bine stabilit stabilit și ei dacă vor să devină politicieni, atunci sunt bineveniți în competiția electorală și nu altfel. Și m-am referit și la uh, rotație. Poate că e cam prea mult ce s-a spus aici, poate că ar trebui să analizăm un regim de eh, rotație mai relaxat, așa cum am propus noi în amendamente, și să-l discutăm înainte de a elimina uh, ideea respectivă fără a o discuta. Deci haideți să luăm lucrurile unul câte unul, pentru că ideea propusă de noi nu este incompatibilă cu propunerea de concurență făcută de ECR și de Liberal. Mă voi opri aici, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, Jean-Paul a sosit, așa încât pot să-i dau cuvântul lui Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt ultimul care iau cuvântul. Mă scuzați că am întârziat. Aveam uh, două obligații importante cu domnul Von Rompuy înainte de chestia asta. Întotdeauna orele la care se întâlnește președintele Consiliului European sunt cele care sunt. Așa că încă o dată îmi cer scuze față de mm, dumneavoastră. Raportorul nu va fi uh, mirat de ce voi spune eu. În primul rând mă voi referi la o preocupare uh, comună în primul rând, supradependența față de agențiile de evaluare a riscului de credit și, în al doilea rând, mecanismul de rotație. Eu personal mă opun. Cred că nu ajunge la niciun rezultat. În măsura în care, în cele din urmă, Uh, va transforma un oligopol într-un duopol în profitul a două mari agenții. Pentru că întotdeauna o să vedem că un asemenea uh, mecanism este inechitabil. Uh, nu vreau să-l supăr pe Michel Barnier, dar nu sunt de acord cu părerea Comisiei. Se mai pune problema răspunderii civile. Cred că trebuie să facem o deosebire între răspunderea civilă și răspunderea disciplinară. Răspunderea disciplinară este cea care apare în momentul în care agenția nu respectă regulile și acolo sunt prevăzute sancțiuni, dar responsabilitatea disciplinară nu trebuie să aibă o repercusiune asupra răspunderii civile, pentru că Uh, regulile răspunderii civile nu există în totalitate aici și cred că regulile trebuie să aplice așa cum există în fiecare stat în parte și dacă mă gândesc la Franța, pentru a putea angaja răspunderea civilă trebuie să se dovedească existența unui prejudiciu, a unei greșeli și uh, a unei legături de cauzalitate între prejudiciu și greșeala respectivă. Trebuie deci abordarea să fie moderată pentru că dacă um, inversăm sarcina probei cu totul, o să facem față unui număr foarte mare de litigii care vor duce la pierderi pentru toată luna. Un investitor care nu e mulțumit de valoarea făcută de nota primită o să spune că e greșeala agenției. Deci vă sugerez să ajungem la o soluție echilibrată, adică cel care corecta consideră că poate să pună sub semnul întrebării răspunderea agenției, să spună care sunt, după părerea lui, greșelile agenției, care este legătura de cauzalitate și prejudiciile, apoi agenția să răspundă la aceste elemente, pentru că, sigur, clientul, investitorul nu are toate elementele, dar să nu put, deschidem domeniul responsabilității așa excesiv pentru că responsabilitatea trebuie să fie legată și de solvabilitatea celui care va plăti. Dacă sumele sunt exorbitante, atunci uh, întreprinderea respectivă, agenția respectivă care e pusă sub semnul întrebării, nu o să dureze foarte mult, o să intre în incapacitate de plată și o să dispară. Dacă vorbim de țările terțe, nu cred că trebuie să redeschidem dezbaterea care a fost închisă în, uh, pe marginea primelor două texte. Vreau să spun câteva cuvinte. După părerea mea, este esențial pe plan politic. Este vorba de evaluarea datorilor suverane. S-a propus uh, ca agențiile să poată să evalueze statele, dar aceste evaluări să se facă conformului calendar fixat dinainte, fie în text, fie de, fixat de agenția respectivă Uh, astfel încât, eu știu, uh, să nu se dea evaluarea înainte de un ecofin sau înainte de uh, stabilirea bugetului și cred că aici există dreptate. se păstrează principiul evaluării, bineînțeles, dar evaluarea poate, după părerea mea, să intervine la niște date fixe eu știu, în prima vineri din fiecare trimestru după închiderea piețelor sau prima duminică din fiecare lună, iar în ziua respectivă agenția face o evaluare, dă o notă. S-a mai pus, uh, propus aici o idee, această agenție europeană de uh, evaluare, care mi se pare cam nerealistă, dar trebuie ca cei care fac asemenea notări, agenția asta europeană, să-și exprime opinia apropo de evaluările făcute atunci când constată că evaluările, notele nu coincid cu aprecierile făcute de respectiv organism. Acestea sunt propunerile la care țin, dar colaborarea cu raportorul este foarte bună și cred că vom ajunge să redactăm un text de bună calitate care să se adauge la primele două texte, la care țin foarte mult și țin să fie aplicate cu multă rigoare, mai ales de către Agenția Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și ajungem acum la alți vorbitori. Domnul este, primul este Berghard. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru munca sa. Cred că în, ultimul, în ultimele săptămâni raportorul a făcut tot posibilul pentru a discuta cu uh, uh, toți raportorii din umbră și cu ceilalți colegi interesați și s-a cooperat foarte bine. Vreau să adaug că eu uh, sunt de acord cu domnul Feio pe foarte multe puncte. Domnul Feio deja în Portugalia și de aceea nu poate fi aici, în ceea ce privește uh, concurența, rotația și așa mai departe. Uh, veți uh, înțelege că nu sunt de acord cu domnul Feu când vine vorba de crearea unei agenții de îndatorare, pentru evaluarea îndatorării. Dar, în rest, sunt perfect de acord cu raportorul și cu comisia când se spune că avem nevoie de mai multă transparență și încredere în agențiile de rating. În ceea ce privește concentrarea uh, pieței, trebuie să mm, nu se ajungă la situațiile în care oferim un cec în alb uh, agențiilor de rating și avem încredere exagerată în acestea. În ceea ce privește răspunderea civilă a agențiilor, aceasta este o idee de bun simț. Salut de asemenea și uh, în mare parte tot ceea ce aduce nou acest uh, proiect de raport, vreau să subliniez că era și cazul să se stipuleze ideea asumării răspunderii civile din partea agențiilor. A trebuit totuși să clarificăm lucrurile și mai mult, și anume prezumția de nevinovăție, așa cum este ea inclusă în sistemele noastre judiciare, ar trebui să existe și în cazul agențiilor de rating. Solid, consider, mă scuzați, că este necesar să reducem dependența de ratingul extern. În eforturile noastre, cred că trebuie să nu pierdem din vedere importanța concurenței. Concurența e lucrul care acum lipsește cel mai mult de pe piață. Concurența însă, noi în calitate de forță reglementatoare, e un lucru pe care putem controla foarte puțin. Până la urmă, piața va dicta ce se va întâmpla. Dacă însă vrem să creăm prin noi norme o altă agenție, atunci uh, asta nu ne ajută foarte mult, pentru că dacă nimeni nu va crede în competența noi agenții, atunci aceasta nu va putea să se afirme. Și acest lucru este valabil și în cazul unei agenții publice despre care s-a profețit și și în cazul unei agenții sponsorizată de fundații. Dacă vrem într-adevăr să dăm măsuri pentru sporirea concurenței între actorii existenți, atunci ar trebui ca măsurile să fie practicabile. De exemplu, cotele de piață și distribuirea lor reprezintă un lucru nefezabil în opinia mea. De asemenea și uh, modul în care stabilim pragurile pentru acționari uh, depășesc puțin uh, sfera obiectivului vizat. Vrem să contracarăm conflictele de interese, dar cred că în acest, la acest capitol merge prea departe în acest domeniu. Dacă mâine, să zicem, cumpăr o acțiune a uh, unei agenții de rating și acea agenție de rating mi-a făcut mie un uh, rating, se spune că repede trebuie să întrerupem contractul. Mi se pare puțin exagerat. Dacă cu, uh, cu acea singură acțiune a mea pot influența eu uh, uh, procesul de notare, rămâne totuși de văzut, pentru că e, e, e foarte puțin probabil să se întâmple asta. Dacă pe piața ratingului am avea mai mulți actori care să fie responsabili pentru ratingul tuturor, atunci această rotație cred că ar fi o măsură bună. Dar, date fiind realitățile de acum, eu cred că cu etapa de cooling off nu avem o rotație practicabilă. Cine să noteze un produs dacă cele trei mari agenții prin etapa de cooling off sunt blocate, iar micile agenții încă nu au know-how pentru notarea anumitor produse. Ce se întâmplă în momentul în care, oricum, având acea singură acțiune, să zicem, potențială singură acțiune la agenții de notare mari, nici nu pot să apelez la acestea? Ce se întâmplă atunci, dacă e să implementăm toate propunerile de acum? Ce se întâmplă, de asemenea, Um, dacă va avea de suferit calitatea ratingului. Pe aici, pe acolo, mai trebuie să discutăm. Eu sper că amendamentele pe care le-am uh, depus uh, eu vor uh, găsi sprijin în vocea raportorului. Mulțumesc foarte mult. Peter Zimul are cuvântul. Ja, liber Burkhardt. Dragă Burkhardt, e pentru prima dată, după mult, mult timp, când, când spun că eu am o cu totul și cu totul altă opinie. De exemplu, la Agenția de Medicamente Europene e foarte de bun simț să nu aibă nicio acțiune la o, un concent farmaceutic. Nu se poate așa ceva. Nu se poate Uh, cumpăra acțiune la un concern farmaceutic în cazul în care ești o agenție din domeniu, nici măcar indirect în momentul acela există o obligație de a vinde acțiunile dacă le ai sau de a nu le cumpăra în primul rând. Și atunci, în cazul unui uh, sistem mai complex decât ca acesta, de ce să nu fie același lucru de la sine înțeles? Să fim uh, foarte atenți o companie care are o notare să nu uh, ajungă într-o situație dificilă din cauza faptului că un angajat are un interes la o agenție de notare. Și tocmai de aceea am uh, depus un amendament care contrazice ceea ce spui tu. Pentru a evita conflictele de interese, o agenție de rating ar trebui să nu o, să nu să spun angajaților că nu au voie să aibă niciun fel de interese în, în uh, companiile pe care le notează și nici să beneficieze de pe urmă unor produse financiare achiziționate de la acele companii. Uh, am mers mai departe decât propunerea comisiei, pentru că comisia nu a ținut cont de interesele paralele în momentul în care apar uh, obligațiuni de stat. Eu cred că în ceea ce privește obligațiunile de stat trebuie să ne extindem ideile, să spunem că agențiile de rating cu acționarilor și cu toți lucrătorilor nu ar trebui să o aibă instrumente financiare sau instrumente financiare structurate de la statul uh, not, notat deci, ve vezi, înțelegi că noi mergem în direcții total opuse aici. Da, e interesant, e foarte palpitant ce se întâmplă. La final vreau să menționez un punct care poate e mai puțin vizibil, dar care în opinia mea este important și care nu a fost menționat astăzi. Comisia prevede că agențiile de rating să ofere informații pe pagina lor de internet despre toate întreprinderile, toate instrumentele de îndatorare, Uh, pe care le notează. E greu însă, pentru că prin prisma transparenței, da, e de bun simț să stipulăm asta, dar trebuie să protejăm interesul celui care dorește să fie notat. De exemplu, dacă într-adevăr se face publică toată această informație, se poate ajunge la o uh, speculă pe piață. Putem să uh, consolidăm AEVMP și să spunem că trebuie să existe o obligație de a publica în momentul în care se dorește asta, și deci o dorește și întreprinderea de notat, dar intenția de a fi notat să nu fie publicată de la bun început. Deci să nu anunțăm, practic, că se va face o notare ca să putem să facem, uh, ca, pentru ca mai apoi agenții de piață să recurgă la speculă. Nu știu, s-a înțeles? Eu am terminat. Mulțumesc. Mulțumesc. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Mai vrea cineva? Udo Bulman, vrei tu acum? Ja, vielen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-amintesc prea bine la spiritul cu care am lucrat pe marginea uh, unui dosar similar în vechiul Parlament, cum s-ar zice, în, la fo- în fosta legislatură. Pe atunci, domnul Gozes uh, era deja implicat, domnul Clinț a participat și pe mine mă irită și o spun deschis următorul lucru. Mă deranjează modul în care discutăm despre agențiile de rating. E o etapă ciclică, dacă vreți. Uh, Noi, socialdemocrații, la vremea respectivă, în fosta legislatură, am încercat să obținem un regulament care pune degetul pe rană, care interzice anumite lucruri și care deschide ușa unei alternative, chiar și au, pentru o alternativă europeană. Pe atunci colegii însă nu au fost pregătiți pentru asemenea schimbare și tocmai de aceea am formulat foarte prudent uh, ce s-ar putea face și am uh, solicitat comisiei să verifice. Ei bine, între timp uh, s-a declanșat criza financiară mondială și tonul a fost altul, atât la Consiliu, la Comisia noastră, cât și în capitalele europene. Uh, lumea era dispusă să meargă mai departe și să spună, nu domnule, avem nevoie de o reglementare clară, transparentă, credibilă, Uh, să se știe foarte clar cine pentru ce răspunde și vrem să avem o alternativă astfel încât aceste structuri de monopol să fie demontate. Astăzi însă am ascultat mesajele transmi transmise și mi se pare că uh, se, se merge înapoi. Practic, uh, mergem de fapt în jos, nici măcar înapoi. Uh, suntem hiper precauți uh, cu argumentele exprimate. Asta a ieșit în evidență în momentul în care s-a discutat despre răspunderea civilă și cine cum și-o asumă. De fapt, care e problema care stă la baza acestei abordări? situația cu care ne confruntăm acum este următoarea. Produsul de rating uh, era până acum tratat ca fiind o um, exprimare a unei opinii după dreptul american. Nimeni nu își asumă răspunderea pentru nimic, fiindcă nu e așa, libertatea de expresie este libertate de expresie, opinie este libertate de expresie și până la urmă agenția de rating oferă o opinie, e plătită pentru asta și se uh, semnează un contract pentru prestarea unui serviciu care este o opinie. Și atunci, dacă iarăși revenim la acest subiect și discutăm uh, despre cum deranjăm pe cine, atunci mie mi se pare că ne învârtim într-un cerc vicios și încercăm să evităm să avem un regulament cu nerv. În momentul în care spunem că uh, o alternativă europeană mai trebuie verificată pentru că nu știu dacă e fezabil sau nu, aud din Franța că sunt probleme, de cealaltă parte... uh, Există mai multe alternative de analizat. Mie mi se pare că ne pripim dacă de pe acum uh, dăm uh, înapoi. Să vedem care sunt uh, evoluțiile în sectorul modelelor alternative. Raportorul a venit cu o uh, propunere de raport curajoasă. Și fac apel la toți colegii să avem aceeași atitudine curajoasă și în momentul în care mergem la negocieri cu Consiliul. Mulțumesc! Mai dorește cineva? să ia cuvântul. Ah, se pare că m-am pus pe stricat tot ce în jurul meu. Bun, atunci am să-mi dau cuvântul mie. Am introdus și eu la rândul meu câteva amendamente și uh, am încercat să subliniez câteva aspecte care mie mi s-au părut importante. În ceea ce privește suveranitatea, este absolut esențial ca să existe independență, așa cum au indicat și alți colegi, autonomie. Nu ne putem afla într-o situație în care există o presiune mult prea mare și totul depinde exclusiv de notarea respectivă, de ratingul respectiv. Uh, trebuie să analizăm mai mulți factori și cred că ar fi o idee foarte bună să avem și un calendar care să fie fixat, ca să știm exact când anume vor fi publicate aceste ratinguri, în așa fel încât să nu fim acuzați uh, uh, că lucrurile se fac la momentul cel mai oportun din punct de vedere politic. Așa că haideți să punem capăt oricare e teoria conspirației uh, pe această temă, așa că toată lumea înțelege că în momentul în care calendarul este anunțat, se știe când anume se vor publica aceste ratinguri, lucrurile sunt clare și limpezi pentru toată lumea. Sunt conștientă de faptul că uh, este evident că întreprinderile nu vor să aibă costuri suplimentare, piețele uh, vor să se asigure că există oarecare continuitate în modul în care aceste ratinguri sunt redactate, pentru că dacă schimbăm total modalitățile, atunci uh, eu am anumite îndoieli în ceea ce privește rotația. Am introdus un amendament în această temă, pe această temă. Uh, nu știu, trebuie să vedem o, dacă această propunere poate fi una care să pună capăt uh, aspectului ciclic, așa cum uh, dorea Comisia în propunerea sa. Trebuie să vedem cum anume acest lucru poate funcționa concret. Dacă aș avea eu de ales, aș spune mai bine nu rotație. Uh, Uh, aș alege mai degrabă altceva, o altă posibilitate decât uh, rotația, pentru că mi se pare a fi uh, opțiunea cea mai bună. Însă, în funcție de poziția asumată de ALDE, voi merge și eu în această direcție. Rămâne de văzut. Acum, dacă încercăm să punem capăt uh, modului în care există această supradependență față de notări și încercăm să introducem acest lucru în legislație, nu cred că putem rezolva această problemă în întregime în acest document, în, această, uh, uh în acest act legislativ. De altfel stau și mă întreb dacă într-adevăr se poate rezolva în totalitate acest aspect. Eu cred că nu se poate uh, rezolva prin texte legislative. Uh, putem încerca face, să facem asta și prin directiva MIFID și prin alte acte legislative, însă nu e chiar așa de simplu și de evident pentru toată lumea. Dacă vă uitați la CAD, acolo unde încercăm să introducem anumite uh, standarde și anumite criterii pentru a anumite evaluări uh, pentru a putea compara modelul bancar cu alte modele financiare. Aici e vorba și de, uh, nu numai de uh, transparență, ci și de alte aspecte în momentul în care investitorii le examinează și încearcă să uh, ia o decizie de investiție. Apoi dacă ne uităm și la sistemul bancar din zona gri și cât de complicat este și complex este acesta, dacă va exista sau nu o intervenție, așa cum am dezbătut ieri în contextul MIFID, din nou, uh, acest lucru uh, trebuie luat în considerare, tocmai pentru a pune capăt acestei supradependențe față de uh, avizele emise de agențiile de rating, de credit. Avem nevoie de mai multă transparență, nu numai despre modul uh, referitor la modul în care operează aceste agenții, dar avem nevoie de transparență pe ansamblu, prin legislație. Nu putem spune, ok, hai, gata, eliminăm uh, supradependența față de notare, uh, dacă în continuare nu uh, ești decât la început de drum și de bai început să faci acea legislație care îți va permite să obții acest rezultat. Uh, ar trebui poate să ne asigurăm că acest lucru se face în paralel, prin diferitele acte legislative. E destul de interesant să ascult uh, discuțiile în ceea ce privește uh, deținerea anumitor acțiuni. Uh, e o dezbatere interesantă, semnalul este foarte clar. Cred că trebuie să fim prudenți și să vedem cum anume vrem să definim acest lucru, fără a pierde din vedere faptul că uh, avem uh, CDS-uri, avem uh, tot felul de fonduri, fonduri speculative și așa mai departe și s-ar putea să se întâmple accidental ceva cumva undeva. Nu e chiar așa de simplu cum pare la prima vedere, nu e doar pur și simplu deținerea de anumite acțiuni sau de uh, valori care nu sunt neapărat uh, capital. Dacă ne uităm în această direcție și mergem în această direcție, trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt clare că trebuie să știm exact despre ce discutăm, având în vedere complexitatea care există și uh, faptul că produsele uh, financiare în sine sunt foarte, foarte complexe. Deocamdată atât aveam de spus, așa că am să dau acum din nou cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Discussione. Vorrei però <clears throat> partire dal eh, punto eh, cui ero arrivato alla conclusione della mia introduzione. Il, <clears throat> eh, parto da un... Eh, dori să mă refer din nou la cele spuse în partea introductivă, în partea de prezentare, apropo de regulamentul care este acum în vigoare. Poate că are dreptate colegul Gozăs când ne spune că poate dacă s-ar aplica cu eficacitate regulamentul, în general normele existente, atunci poate că n-ar mai fi fost necesar să redactăm un nou regulament. Eu nu sunt în totalitate de acord cu acest punct de vedere, dar îl respect. Cred că aplicarea normelor actuale reprezintă un element foarte important al discuției. Totuși, ce se întâmplă? Se întâmplă că s-a adus în discuție această nouă propunere de regulament pe care o discutăm și s-a petrecut acest lucru deoarece a avut loc o dezbatere concretă, s-a ajuns la un nivel înalt al preocupării, de aceea Comisia și bineînțeles asta se datorează și raportului din proprie inițiativă al colegului Klimț, a ajuns la concluzia, deci cu Comisia, cum spuneam, să aibă inițiative noi. Sigur, sunt de acord că trebuie să facem pași înainte cu multă precauție și să aducem răspunsuri noi, iar aceste noi răspunsuri dacă opinia publică le consideră inadecvate, atunci noi, Parlamentul European, cu forța lui politică, trebuie să plătim prețul. Și dacă vom fi criticați, trebuie să plătim prețul criticii. De aceea, mi se pare că e bine să continuăm să colaborăm și să căutăm răspunsuri eficiente, practice și curajoase față de problemele cu care ne confruntăm. Cred că dacă plecăm de la un principiu care e liberal în esența lui și avem nevoie însă de mai multe puncte de vedere, de mai multe voci care să se poată compara unele cu altele pentru a putea atunci să ajungem la o evaluare mai eficientă și mai echilibrată, cât mai echilibrată cu putință. Este vorba atât de o aplicație pentru piață în general, cât și pentru aplicarea specifică de care s-a vorbit și anume evaluarea datoriei suverane. Așa cum au spus mulți aici, nu putem să dăm impresia că supraevaluăm responsabilitatea uh, statelor care au acumulat un exces de datorii. Dar nu despre asta vorbim și nu este nici punctul meu de vedere. Problema este alta. Problema este că noi, Trebuie să uh, determinăm dacă, în calitate de instituție europeană, dorim să ne asumăm această sarcină, această responsabilitate, mai ales când se pune problema să elaborăm metode alternative și când ne punem problema să facem o judecată o, asupra statelor membre sau nu, să le evaluăm sau nu. Dacă nu facem acest lucru uh, și spun acest lucru cu claritate, am impresia că, așa cum spunem uh, în italiană, facem lucrul ăsta din comoditate. Preferăm să nu ne asumăm răspunderea și o transferăm a agențiilor de evaluare a riscului de credit, care sigur că se, sunt încântate să-și asume această răspundere. Sigur că nu trebuie să supraevaluăm publicarea gratuită uh, pe care o fac agențiile de evaluare a riscului care ca, evaluează în anumite momente concrete datoria suverană, făcând, uh, făcând clar abstracție de tendințele prociclice. Trebuie să ne asumăm și noi răspunderea. Trebuie să elaborăm metode alternative. Poate să fie un lucru foarte complicat, Poate să însemne foarte multă muncă, dar asta nu trebuie să fie un argument ca să nu facem ce avem de făcut. Cred că dezbaterea nu este atât crearea unei agenții publice europene care să facă o activitate, să desfășoare o activitate generală, în ceea ce privește evaluarea riscului de credit. Știu că asta pune foarte multe probleme. Știm cu toții lucrul acesta. Îl știm din dezbaterile care au avut loc. Este o soluție problematică și din punct de vedere al costurilor. Dar dacă ne gândim la evaluarea datorilor suverane, există foarte mulți experți, cunoștințe tehnice pentru a putea face acest lucru, plecând de la datele pe care le avem și de ceea ce se face în Europa, de ce au făcut agențiile europene. Așa cum spunea și domnul Fox, uh, să spunem că în cazul acesta toate țările ar avea triplu A, asta ar însemna să spunem că tot ce facem noi în Parlamentul European și în instituțiile europene e inutil. Pentru că atunci, de ce avem fiscal compact, nu? pachetul fiscal, de deci ce avem pachetul celor șase măsuri. Cred că, evident, agențiile de evaluare a riscului de credit au un rol. Rolul lor uh, este să spune că e treaba lor și nu este treaba instituțiilor europene. Dar, de foarte multe ori, agențiile s-au au greșit. Uh, nu vreau să dau nume, dar uh, foarte acum câtva timp am citit opinii conform cărora se spunea că dacă nu puneți în practică o politică de austeritate, o să vă uh, micșorăm uh, evaluarea. Iar peste o săptămână se spunea, dacă nu faceți o politică de creștere, iar o să vă scădem nota și așa mai departe. Cred că de aici reiese foarte clar că trebuie să existe un echilibru și mai multe puncte de vedere. Cred că este drumul pe care trebuie să mergem înainte și în felul acesta vom reuși să ajungem la rezultate bune, inclusiv uh, o evaluare făcută din, de o agenție europeană. Sigur că e complicat, dar există o serie întreagă de probleme și poate că ar fi bine ca instituțiile europene și ele să-și facă vocea auzită ca să există această multitudine, iar uh, punct, punctele de referință, standardele de referință la care se referea doamna Baul sunt importante și nu vreau să dau mai multe explicații. Mi se pare că ar trebui să vorbim din nou despre rotație. Înțeleg ce spune domnul Clintz și care este preocuparea domniei sale în termeni filozofici. Sigur că am putea să definim situația asta ca eterogeneza scopurilor, adică ajungem, încercăm să ajungem la un scop, să atingem un scop, dar nu ne dăm seama că s-ar putea să ajungem la un rezultat cu totul deosebit. O să lăsăm uh, pentru sfârșit discuția rotației. Înțelegem ce s-a spus despre oligopol și duopol, dar în același timp trebuie să spunem că avem nevoie de norme și măsuri uh, reieșite din acest regulament care să ducă la o mai mare deschidere a pieții și care să ducă la concurență în sectorul agențiilor de evaluare a riscului de credit. Uh, nu ați fost aici când am făcut prezentarea dar uh, am ținut cont uh, de observațiile făcute de dumneavoastră și de cele făcute de domnul Clint și vom pleca de la această bază pentru a trece de complexitatea mecanismului propus de comisie să menținem principiul deschiderii la concurență și să trecem astfel peste obstacole pentru ca să poată să intre pe această piață noi participanți. Și alte chestiuni care au fost aduse aici în discuție. Mi se pare logic ce spunea Simon apropo de nevoia de a defini mai bine conflictul de interese. Uh, am încredere în acest punct. Am încredere că vom găsi un teren pe care să ne înțelegem, un teren comun și, nu în ultimul rând, mai am câteva de, fă, de făcut câteva comentarii. Și anume, cred, așa cum v-am propus, cred că trebuie să colaborăm asupra conceptului de răspundere civilă uh, pe linia menționată de domnul Gozes pentru a putea și aici să respectăm principiul propus, dar uh, rafinând elementele și dacă vorbim și de țările terțe, cred că ar trebui, că ar fi bine să ne referim la cele spuse de domnul Clint și Gozes, și anume la activitatea anterioară. Așa încât putem să începem să colaborăm de la această bază fără a deschide o dezbatere generală. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile domniilor voastre și sper că la următoarele reuniuni cu raportorii din umbră vom face progrese și vom uh, reuși să colaborăm plecând de la ipoteze concrete de tranzacții pentru a putea să ținem cont și de sensibilitățile politice și de preocuparea opiniei publice care există clar apropo de aceste agenții de evaluare a riscului de credit. Mulțumesc foarte mult! Se va vota în comitet pe 7 iunie și sperăm să ajungem la o concluzie și să votăm în plenara din iulie, cam asta ar fi calendarul, propunerea de calendar la ora actuală. Vă mulțumesc foarte mult și cred că uh, închidem discuțiile în această dimineață. Restul dimineții sunteți liberi, însă trebuie să reveniți după amiază.